Pe 11 ianuarie am primit o scrisoare din partea președinților grupurilor PP, ALDE, S și D, Verzi și EFA, în ceea ce privește comportamentul vicepreședintelui Cerneschi. Se solicita prin această scrisoare aplicarea procedurii prevăzute la uh, articolul 21 al regulamentului, în urma declarațiilor uh, pe care dumnealui le-a făcut față de un alt deputat al Parlamentului European a făcut obiectul analizei conferinței președinților la două întâlniri, pe 18 ianuarie și pe 1 februarie. Pe 18 ianuarie, de asemenea, am primit o scrisoare din partea vicepreședintului Cerneschi. În această scrisoare, dumnealui aborda îngrijorările amintite în această scrisoare citi, citată mai sus. Pe 23 ianuarie l-am uh, consultat pe vicepreședintele Cerneschi. După ce am luat notă de observațiile dumnealui, pe 1 februarie, Conferința președinților a decis, cu majoritate de 3 cincimi din voturile exprimate, care reprezintă cel puțin trei grupuri politice, să îi propună Parlamentului să pună capăt mandatului vicepreședintelui Cerneschi, considerând că acesta a dat dovadă de o încălcare gravă în temeiul articolului 21 din, uh, regulile de, din regulamentul de procedură al Parlamentului. Parlamentul va lua o decizie miercuri cu majoritate de două treimi din voturile pronunțate care să reprezinte majoritatea deputaților care alcătuiesc Parlamentul. Vă rog, vă rog, aveți cuvântul. Se... Teraz, panie przewodniczący, w związku z tym chciałabym zapytać. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare cu privire la următorul aspect. Ținând cont ceea ce tocmai ați spus, am următoarea întrebare. Ar trebui să ne așteptăm ca biroul Parlamentului European să cenzureze declarațiile deputaților din statele membre? Aceasta este prima întrebare pe care o aveam. A doua întrebare când uh, biroul Parlamentului European va reacționa la declarațiile scandaloase uh, făcute de domnul Verhofstadt, care a insultat națiunea poloneză chiar aici, la Parlament. Acest lucru este fără precedent și nu este acceptabil. Veți uh, cenzura, veți evalua ceea ce spun deputații în afara acestui Parlament și asta bazat uh, pe ce articol al regulamentului de procedură. Mulțumesc! L'articolo 21 de... E vorba de articolul 21 din regulament. Acesta prevede prevede așadar ca solicitarea să vină din partea a trei grupuri parlamentare care reprezintă pragul ridicat. Nu e vorba de o sancțiune în sensul regulamentului, sancțiune care poate fi aplicată sau nu, care poate fi așadar aplicată sau nu de către președinte. Nu președintele și nici biroul nu decid, ci decide conferința președinților. Prin urmare, este o solicitare care vine din partea grupurilor, nu este o sancțiune aplicată uh, în ideea regulamentului, ci se aplică articolul 21. Iar eu uh, nu aveam altceva de făcut decât să uh, respect regulamentul. S-a votat în cadrul conferinței președinților. Iată de ce, așadar, procedura s-a respectat în asamblul ei. Nu e vorba așadar de sancțiuni, pentru că președintele nu poate aplica sancțiuni referitor la ce se întâmplă în afara Parlamentului. Eu pot aplica sancțiuni privind doar ce se întâmplă înăuntru, ce se petrece în cadrul Parlamentului solicitarea de a demite din postul de vicepreședinte în temeiul articolului 21 depinde de o solicitare care să vină din partea mai multor grupuri politice. Are cuvântul domnul Weber. Micro. Președinte, Stimate domnule președinte, uh, colega a atras atenția asupra liberei exprimări. Și aici nu vorbim despre uh, orice orator, ci despre un vicepreședinte al Parlamentului European. Și, domnule președinte, așteptăm și din partea dumneavoastră ca uh, candidat PPE să aveți și să exercitați acest mandat cât se poate de neutru. Și faceți acest lucru. Și așteptăm același lucru și din partea altor vicepreședinți, despre care, de la care așteptăm să se uh, comporte uh, în conformitate cu statutul pe care îl au. Și dacă avem un vicepreședinte care în mod uh, inacceptabil face o paralelă cu naziștii și uh, jignește astfel uh, un coleg, e bine, avem instituții ale Uniunii Europene care ar trebui să reacționeze și nici comparația cu instituțiile Uniunii Sovietice nu ar trebui acceptate. Ar trebui să existe consecințe. De aceea, noi uh, vom fi pentru respingerea lui Cernetski și de asemenea, colegul care până grupul parlamentar pe care îl reprezint este de dispus să accepte un alt candidat. Aici nu este vorba despre o uh, reacție față de Polonia sau față de un grup parlamentar, ci noi uh, votăm în favoarea oricărui alt coleg pe care îl propune CR-ul, dar credem că trebuie să existe consecințe pentru domnul Cianetski. A chiesto la parola l'onorevole... A cerut cuvântul domnul Bulman. Mă întreb oare acum uh, purtăm o dezbatere referitoare la domnul Cerneschi, pentru că decizia a fost luată deja. Uh, vom vota, vom vota în plen, vot secret, majoritatea va, deci, va decide ce trebuie să facem. Acum dau cuvântul domnului Bulman. Eu m-am pronunțat uh, doar în termeni juridici colegei din Polonia pentru că a făcut să trimitere la birou. Biroul nu are nimic de a face, E o decizie, după cum spuneam, care se ia în temeiul articolului 21, întreaga procedură a fost respectată, a fost garantată de asemenea posibilitatea uh, ca domnul Cerneschi să se pronunțe. Procesul verbal al declarației dumnealui a fost semnată de către acesta, nu au existat contestații așadar din partea domnului Cerneschi, totul s-a făcut la lumina zilei. Domnule Bulman, vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc. Nu doresc să ajungem la o dezbatere, ci doresc să, susțin întreb- să răspund întrebării colegii noastre. Nu, în uh, conferința președinților nu uh, s-a făcut auzită nicio voce referitoare la cenzura vreunei declarații. Și nici nu va exista așa ceva. Există însă o demnitate a acestei instituții, a Parlamentului European și vă rog să nu uitați că uh, Uniunea Europeană, unitatea europeană a ă, crescut respingând războiul și respingând național-socialismul. Aceasta este o datorie a noastră pe care am moștenit-o și uh, trebuie să respectăm acest lucru, nu să respectăm uh, depășirea unui, a, unei anumite limite socialdemocrații nu doresc ca acest parlament să fie reprezentat de cineva care uh, lucrează cu paralele cu, social, uh, cu național-socialismul. Așa ceva nu uh, își are locul aici, la fel cum nu își au locul aici nici uh, naziștii. De aceea, noi ne alăturăm cuvintelor spuse de domnul Weber și, într-adevăr, stăm la dispoziție cu uh, susținerea unui uh, reprezentant care nu depășește această limită pe care dorim să îl votăm din, acest, din sânul acestui partid. Suntem pentru pluralitate, dar nu dorim paralele și comparații cu naziștii și nici uh, să existe vreun conducător nazist la uh, vârful acestui parlament. Nu, nu nu, nu domnul Lambert, dar după cum vă spuneam, nu trebuie să ne lungim acum cu o dezbatere. Doriți să adăugați ceva? Mulțumesc și eu vreau să vă susțin, domnule președinte. Cred că decizia este complet uh, corectă și pot să vă spun că uh, sunt întotdeauna pentru a avea o dezbatere în contradictoriu, de a avea o poziție de idei, însă atunci când e vorba de un atac personal în dorința de a degrada o persoană, așa cum a făcut-o domnul Cernețchi, nu sunt de acord. Mm nu sunt de acord cu ideile partidului PIS, nu sunt de acord cu extrema dreaptă, însă cred că trebuie să respectăm, să ne respectăm unii pe alții, pentru că avem aceleași drepturi cu toții, suntem ființe umane demne de respect și domnul Cernețchi nu a fost la înălțime din acest punct de vedere, de aceea nu putem accepta un astfel de comportament. Ferenț. Domnul Ferenț? Doamna, în și eu, domnule președinte, consider că trebuie să existe niște repere clare. Iată de ce am trimis biroului dumneavoastră o scrisoare semnată de peste 100 de deputați pentru a solicita ca în, sal, ca în Parlamentul European să nu pătrundă forțe politice drept Casa Pound, care se autodeclară fasciștii celui de-al treilea mileniu. Aș dori ca această instituție să uh, impună respectul și în acea direcție, pentru că în tocmai evenimentele de la Macerata trebuie respinse și trebuie respinse oriunde unde fascismul încearcă să uh, își răspândească rădăcinile. Doamnă Forența, există reguli care trebuie respectate în această instituție. Președintele nu autorizează evenimente. Dacă se întâmplă, poate interzice inițiative care se iau în interiorul Parlamentului Însă, uh, dacă nu există fapte grave care atârnă asupra unei persoane, eu nu pot împiedica. S-a întrerupt microfonul uh, președintelui. Este inutil să ridicați glasul. Vă rog, așezați-vă și respectați, respectați Parlamentul. Vă rog să luați loc în liniște. Văd că democrația, de fapt, nu știți ce înseamnă. A finito? A fi... Ați terminat? Ați terminat uh, cu discursul dumneavoastră fără să solicitați uh, să luați cuvântul, vă rog, uh, liniștiți-vă pentru că nu trebuie să ne certăm, trebuie să ne exprimăm doar pozițiile politice. Vă rog, dați dovadă de bun simț. După cum vă răspundam, atunci când o persoană este invitată de Parlament, indiferent de forța politică pe care o reprezintă și nu există încălcări ale legii, nu putem interzice prezența acelei persoane atâta timp cât nu s-a spus nimic. În plus, orientarea politică a persoanei nu are nimic de a face cu ce s-a întâmplat la Macerata. Eu pot să nu fiu de acord cu uh, poziția cuiva, dar dacă e să o luăm așa, atunci interzicem uh, evenimente organizate în Parlament uh, dar, după cum spunea domnul Lamberts mai devreme, orice eveniment, toate evenimentele, de fapt, din Parlamentul European sunt uh, identice pentru că reprezintă poporul. Atâta timp cât uh, aceste evenimente respectă regulile, ele nu pot fi interzise. Haideți să trecem la următorul punct, pentru că am spus deja, n-am lungit prea mult. În urma demisiei